Welcome everybody to the Budget Committee meeting. Uh... Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Bugete. În primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există nicio obiecție, ordinea de zi este adoptată. Apoi, comunicările președintelui. Deciziile coordonatorilor din reuniunea din 23 uh, uh, septembrie le regăsiți în dosarul reuniunii dacă nu există obiecții vis-a-vis de aceste decizii și acestea sunt considerate a fi adoptate. Acum, adoptarea procesului verbal al reuniunii din, din 30 uh, septembrie 2019, 2 octombrie 2019 și 14 octombrie 2019, dacă nu există obiecții și acestea sunt adoptate. Putem trece acum la voturi. În primul rând, încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului său de punere în aplicare. Însă vom testa în primul rând a, a, sistemul de vot pentru a vedea dacă funcționează. Am deschis votul. Am închis votul. Nu știu dacă a votat toată lumea, încă nu. Votul e în continuare deschis. A votat toată lumea acum. Foarte bine, am închis votul atunci. Rezultatul nu este relevant, dar sistemul funcționează. Vot prin apel nominal acum. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Urmează acum mobilizarea Fondului de Adaptare la Globalizare. Domnul Fernandez, aveți cuvântul. Je viens Mulțumesc. Tocmai am primit o informație conform căreia Consiliul a respins acest fond pentru globalizare care are menirea să-i ajute pe lucrătorii care au ajuns în șomaj uh, în urma globalizării. Există foarte multe cazuri asemănătoare, uh, multe fonduri care au fost uh, votate de către Consiliu. Poziția de data aceasta este inacceptabilă constatăm că încrederea între Comisie și statele membre nu există și este o preocupare pentru mine. Și mai există și o altă problemă. Acest fond de mobilizare pentru globalizare care trebuie să ajute persoanele care și-au pierdut locul de muncă, majoritatea care au mai mult de 55 de ani, există chiar mai bine de 300 de tineri care uh, nu urmă, urmăresc niciun fel de curs de formare și care sunt uh, deja în șomaj, iar Consiliul ce face? Fără niciun fel de justificare, nu adoptă acest uh, fond de globalizare, de mobilizare pentru globalizare, în condițiile în care a votat astfel de proiecte înainte. Dacă Consiliul vrea să schimbe regulile, ele trebuie schimbate, dar ele sunt pentru viitor. Nu se poate să schimbe regulile pentru fondul pentru globalizare, pentru uh, viitorul cadru financiar și deja să le aplice acum, în acest CFM. Deci, cu regulile actuale, Consiliul trebuie să citească și să uh, Um, interpreteze propunerea Comisiei, care este asemănătoare cu alte propuneri anterioare. Și, în încheiere, aș dori să spun că uh, poziția Consiliului este o adevărată rușine pentru că nu respectă regulile uh, și îi pedepsește pe cetățenii belgeni care și-au pierdut locul de muncă într-o situație în care șomajul este dublu față de media europeană. On va voter Uh, sorry, we're going to vote. I... Vom trece la vot. Am deschis votul. Ok. First, sorry. First... Îmi pare rău, spune domnul președinte. Supun la vot, în primul rând, amendamentul 2. Să deschis votul. Nu, vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ample 10, amendamentul Ample 10. Nu este caduc. Amendamentul 3 atunci, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Cred că ar trebui să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Amendamentul 6. Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Ample 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Vot final acum. Vot, vot prin apel nominal. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. se adoptă. 30 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Și am înțeles că domnul Chastel dorește să se pronunțe pe marginea votului pe care tocmai l-am avut. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru acest uh, vot atât de important și mă bucură să văd cât de hotărât este raportorul nostru Jose Manuel Fernandez, pentru că de la bun început, de când a început să lucreze la acest dosar, a dat dovadă de uh, fermitate în legătură cu acest dosar și a respectat uh, jurisprudența existentă privind acest fond. Nu o să revin asupra jurisprudenței. Cunosc foarte bine acest uh, dosar. E un dosar care a lăsat deoparte în urmă mulți lucrători și până acum Europa a făcut valoarea, valorii adăugate în felul în care se putea se puteau uh, atenua efectele globalizării. E vorba aici de digitalizare. Deci, era vorba de o plusvaloare Uh, pe care puteam să o arătăm cetățenilor pentru a le convinge uh, în legătură cu felul în care uh, Europa putea interveni în astfel de situații. Raportorul a reamintit, are multă experiență în domeniu și mulțumesc. Și sunt de acord cu declarația făcută de țara mea de Belgia cu ocazia diverselor reuniuni ale Consiliului, că era vorba de Comitetul Bugetar sau felul în care Chiar în dimineață la uh, Coreper, Belgia a uh, regretat această decizie. O singură țară a votat împotriva acestei propuneri, multe țări s-au abținut la vot, deci nu am avut majoritatea calificată pentru a adopta la Coreper uh, și deci ne îndreptăm spre un uh, trilog, unde marja de manevră este destul de strânsă. Îmi pare rău că s-a creat acest precedent și, ca și raportorul nostru, regret mai ales faptul că Consiliul deja se gândește, pare, la evoluția diverselor posibilități de mobilizare a fondului de care vorbim. Ori aici ar trebui să ne bazăm pe regulile actuale uh, pentru acest fond. Iată care este declarația pe care doream să o fac. Mulțumesc! We move to... Foarte bine. Trecem la următorul punct asistența macrofinanciară pentru regatul Hașemit al Iordaniei. Scrisoarea care vizează acest punct a fost distribuită și a fost inclus și un amendament uh, depus de mm, grupul politic și de, care a fost aprobat de reuniunea coordonatorilor care tocmai a avut loc și uh, declar votul deschis. A votat toată lumea? A votat toată lumea. Am închis votul. Adopted. Se adoptă. Mergem mai departe. Transferuri pe anul 2019, secțiunea 3. Și aș dori să dau cuvântul raportorului domnului Howard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Primul dintre aceste transferuri discutate astăzi, astăzi DEC 18, se referă la fondul de ajustare la globalizare pe care tocmai l-am, l-am aprobat. este vorba de 1.632.028 de euro Uh, credite de angajament din rezerva acestui fond la partea activă acestui fond. Și dacă îmi permiteți, am citit în detaliu uh, regulamentul privind uh, noul, noul fond în noul cadru financiar multianual și eu cred că ar face obiectul acestui fond de ajustare la globalizare mobilizând aceste fonduri, permitem uh, o implementare rapidă dacă transferul va fi aprobat până la urmă. Deci, v-aș recomanda ca acest transfer de 18 să fie aprobat uh, separat față de punctul anterior. Mulțumesc, mai sunt și alți colegi care doresc să intervină pe acest punct. Rel, din partea Comisiei Europene, doriți să interveniți? Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să îmi exprim sprijinul uh, declarațiilor uh, domnului Fernandez, Chastel și Howard și vă confirm faptul că mâine, cu ocazia trialogului, vom uh, pune pe ordinea de zi discutarea acestui punct pentru a vedea cum putem progresa cu el. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la votul propus de domnul Howard să votăm separat uh, DEC 18. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Și restul transferurilor, domnule Howard. Vă mulțumesc, domnule președinte. V-aș propune să le votăm în bloc, o să vi le prezint foarte pe scurt. DEC 20 transferă 470.000 de euro de la, de la o linie bugetară piață pentru asigurări de la două linii pentru a finanța Um, un studiu privind implementarea unei directive în ceea ce privește sectorul financiar și industria de asigurări. DEC 21 transferă 100 de milioane de euro pentru fondurile de asistență umanitară în uh, Afganistan, Sahel și Sudan. DEC 22 Um, este un, se referă la un transfer administrativ în diferite domenii ale Orizont 2020 și a bugetului relevant. Mm, o sumă totală de 3,3 uh, milioane de euro de credite de angajament și de plată. DEC 23 prevede transferuri de la mecanismul de protecție civilă la transferul um, migranților și solicitanților de azil. DEC 24 se referă la transferul administrativ de la bugetul dedicat uh, clădirilor înspre domeniul politicii de concurență, de exemplu, în valoare de 769.998 euro și DEC 25 transferă fonduri de la fonduri uh, în valoare de um, ceva mai mult de 63 de milioane de euro credite de angajament și 50 și aproape 55 de milioane credite de plată de la rezerve la um, politici de pescuit în contextul acordurilor UE um, încheiate cu Mauritania, de exemplu. Și v-aș propune să votăm în bloc toate aceste transferuri. Mulțumesc, domnule Howard. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, Comisia dorește să mai adauge ceva? Văd că nu. Vă mulțumesc. De urmare, cred că putem trece la vot. Și vom avea un vot în bloc. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Transferurile pe anul 2019, celelalte secțiuni. Înainte să dau cuvântul domnului raportor, domnului Fernandez, aș dori să vă uh, ofer următoarele explicații. Există două transferuri uh, legate de Brexit, care au ajuns doar uh, luni. C14, care înlocuiește transferul C13 și C16. Datorită faptului că Brexitul a fost amânat până în ianuarie 2019 și faptul că nu a fost uh, adoptat proiectul de buget uh, rectificativ 4, Parlamentul trebuie să prezinte aceste transferuri în primul rând și am acceptat o, să fac o concesie și să introduc pe ordinea de zi în mod excepțional aceste transferuri, transferuri care au venit prea târziu uh, din punctul de vedere al procedurii interne. Domnul Fernandez. Uh, vă fazer uh, a apresentação de todos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba portugheză. O să vă prezint aceste uh, transferuri C10-2019. Este vorba de aici de, um, de infrastructurile tehnologice și uh, proiecte, de la cheltuielile pentru asistență parlamentară, um, sunt mutate anumite fonduri. Există și rubrica 24, 55.000 de euro, cercetări în infrastructură, rubrica 2025, toate informațiile legate de această chestiune. Apoi există o creștere a cheltuielilor privind asistența parlamentară, 195.000 de euro. Mai există și un alt transfer, C11. Este vorba de echipament uh, pentru interpretare, cheltuieli din regulamentul Parlamentului European sunt cheltuieli legate de interpretarea și aici cheltuielile cresc cu 1.800.000 cheltuielile pentru interpretare și este redusă linia 4220. Deci, pe de o parte se crește linia 1405 și scade linia 4220 și se neutralizează din punct de vedere bugetar această creștere și reducere bugetară în același timp. Apoi, C12-2019 conferă uh, fonduri sub, suplimentare um, în cazurile în care sunt depășite cheltuielile prevăzute inițial. Sunt vizate în mod uh, specific grupurile polit, uh, politice o creștere la 3042 de 300 de mii și o reducere la 2105, calculatoare și alte uh, instrumente de comunicare în valoare de 300 de mii. În ceea ce privește ce um, 15, s-a referit președintele la acest lucru, înlocuiește punctul C 13 și este vorba de cheltuielile uh, pentru amânarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. La rubrica salarii este prevăzută o creștere și pentru cheltuielile normale 4100 de milioane de euro și au crescut și alte cheltuieli însă sunt, este vorba de uh, creșteri care sunt compensate de reducerile de la rubrica 1020. Există o reducere și la 1030, 1.800.000 de euro și uh, reducerea cheltuielor pentru uh, uh, asistenții parlamentari, o reducere cu mai mult de 6.800.000 de euro. Apoi la rubrica 6.16 și ce 16 și aici este vorba de amânările și cheltuielile legate de uh, amânarea Brexitului. La 32.41 este o valoare de un, o valoare de peste un milion de euro și la 31.44 vizitatori este prevăzută o creștere 32-48 cheltuieli cu politica de uh, politica audiovizuală, mai mult un, de un milion și apoi uh, biroul de legătură 300.000 de euro. 320.000 de euro. Toate aceste cheltuieli suplimentare sunt compensate la 32.11, 6.500 uh, de euro, 14.04, o reducere de 167.000 de euro. De, um, învățare și dezvoltare 150.000 în minus, 20-26 securitatea și protecția clădirilor, o reducere cu, cu 1.300.000 de euro, 2033 comunicare, o reducere cu 330.000 de euro, 20-23 costuri, uh, cheltuieli de judecată, 300.000 de euro în minus de asemenea și la experți de asemenea o altă reducere. Dar, după cum am spus, toate aceste cheltuieli sunt neutralizate din punctul de vedere al bugetului. Când vine vorba de curtea de conturi, C16-19, este o anulare pentru Curtea de Conturi, care consolidează 21-22 servicii externe uh, și întreținerea uh, programelor informatice, 340.000 de euro, 6 posturi permanente de asistenți, vor deveni uh, posturi uh, permanente pentru administratori și acești 340.000 de euro sunt compensați de economiile efectuate la alte linii bugetare, uh, Comitetul Regiunilor acum. Șase linii bugetare vor fi spori, sporite, digitalizare, um, noi tehnologii și așa mai departe, o reducere cu un milion 100.000 um, de euro 1.500.019.000 de euro pentru a finanța o serie de noi proiecte, de actualizare a unor proiecte informatice și acest transfer este posibil ca urmare a economiilor făcute în alte uh, linii bugetare. Comitetul Economic și Social acum 2 milioane 454 454 de mii de euro, 1.400.000 milion 400 de mii de euro din această sumă um, acoperă întârzierile plăților pentru clădiri în perioada 2017-2018 și pentru uh, plata tehnologiilor informatice. Există apoi și o altă cerere de transfer, dar uh, sunt uh, lucruri mai mărunte, mai puțin importante, acceptate deja mulțumită economiilor făcute la alte linii bugetare. Toate aceste transferuri sunt foarte bine controlate, au fost analizate în detaliu, sunt corecte, deci nu pot decât să vă, uh, să vă sfătuiesc să votați în favoarea acestor uh, transferuri. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grupul nostru nu se va opune acestor transferuri, însă, fiindcă am vrut să intervin, mă uit, mă fascinează uh, și fiindcă mă fascinează aceste transferuri, aș vrea să fac o solicitare. Pentru că adesea când citim informația, de fapt, habar n-avem ce înseamnă ea și am să vă dau un exemplu. Să, să fie acoperite costurile finale cu privire la uh, achiziționarea sub licenței unice. Nu se poate să fii expert în toate. Deci, vă rog frumos, când primim informații despre aceste transferuri, încercați uh, să ne explicați totul în termeni simpli. Uneori, da, este ușor să înțelegem. Și apoi sarcina mea și a echipei mele este ușurată. Noi trebuie să pricepem despre ce este vorba. Și apoi un alt comentariu, uneori se întâmplă și alteori nu. Nu, e, nu se oferă un motiv anume pentru care un anumit subiect trebuie să fie ajustat. E clar în ceea ce privește Brexitul, de pildă. Acolo, bineînțeles că vor fi mai multe costuri. Brexitul a fost amânat. Colegii noștri britanici vor rămâne membri ai Parlamentului European deocamdată, deci, la rubrica 3, e vorba de 500 de mii de euro pentru achiziționare de echipament și com- computere pentru birourile eurodeputaților. Aceste elemente au fost deja prevăzute în 2019, când știam că birourile noastre vor fi extinse. Deci de ce nu s-a gândit uh, la asta atunci? Poate că n-au fost atunci suficienți bani și poate că aceste achiziții au fost lăsate până ce s-a observat dacă nu pot fi obținute economii în altă parte. Dar în orice caz, ar fi bine să pricepem de ce n-au fost bugetate aceste cheltuieli încă de atunci. Mai este și o întrebare cu privire la asistenții parlamentari. Întreb pentru că nu știu cum funcționează și înțeleg că acești bani nu sunt cheltuiți pe deplin. Este imposibil să cheltui 100% uh, din bani dar întrebarea mea este dacă este obligatorie bugetarea în uh, măsura a 100%. Avem niște sume disponibile, ele trebuie să fie bugetate. Dacă se fac economii, atunci să se facă un transfer sau să fie amânat pentru anul. Deci întrebarea este dacă trebuie să facem o bugetare în regim de 100%. Mulțumesc, spune președintele. Dacă doresc ceilalți raportori din umbră să intervină acum? Dacă nu, Doamna Guardia Sabal a înaintat două argumente. Odată, cere mai multă claritate și sunt de acord cu ea. Da, într-adevăr, ar putea fi mai uh, multă claritate în text și mă uh, adresez domnului Petrucci, poate ne luminează el. Domnule Petrucci, vă văd în sală, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o plăcere să vă pot oferi mai multe informații despre licențe. Vorbim despre ACP, care este un software de care avem nevoie. Trebuie să-l achiziționăm pentru a putea gestiona resursele Parlamentului, mai ales noul sistem financiar al Parlamentului și pentru a utiliza acest sistem trebuie să cumpărăm licențe. Licența îți conferă dreptul de a utiliza un sistem iar noi trebuie să cumpărăm mai multe licențe pentru a permite tuturor utilizatorilor potențiale sistemului să facă asta la parametrii optimi. Despre asta este vorba. La, în Parlament sunt diferite directorate generale. Pentru a putea gestiona bugetul, ele trebuie să se concentreze pe personalul care este specializat în gestionarea finanțelor DG-ului respectiv. Trebuie să aibă dreptul de a utiliza anumit software, ori pentru asta e nevoie să achiziționezi licențe. E un mecanism care astfel funcționează, este de fapt standard în industria IT. Da, perfect, mulțumim. Fiind dat însă că ați avut o explicație lungă de dat, Uh, mi se pare mai potrivit să primim în scris niște informații detaliate, în așa fel încât cei care poate nu știau uh, pe deplin despre ce este vorba să înțeleagă, să poată deduce măcar despre ce este vorba. Cu privire la a doua parte a observației doamnei Guardia Sabal, mă adresez domnului Bas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de la Digi Finance E vorba de un drept statutar care revine fiecărui membru care are asistență parlamentar. E vorba de 24.000 de euro pe lună per membru. Deci, noi am pregătit bugetul. De obicei ne pregătim uh, la sfârșitul anului, am făcut-o la sfârșit de 2017, început de 2018, am ținut cont de rata de implementare care mereu se apropie de 100%. De exemplu, pentru 2018 am avut un buget de vreo 208 milioane. Lucrurile au fost bine folosite. Ce se întâmplă însă într-un an electoral? Nu putem prevedea anumite efecte. De exemplu, rata realegerii anul acesta a fost relativ redusă, 38% de-abia. În mod obișnuit este cam 50%. Și deci, când membrii sunt realeși, ei tind să își țină uh, vechi asistenți, ori noi membri trebuie să înceapă mai ales cu asistenți locali, uh, până se obișnuiesc, deci trece mai mult timp. De aceea mm, e și o oarecare incertitudine și deci apar un nivel suboptim de cheltuieli. Însă putem să alocăm acele sume pentru a face alte plăți. Deci da, e o obligație juridică aici, cu excepția anului electoral, când sunt mai multe incertitudini. Și asta, de data aceasta, s-a văzut prin rata redusă a realegerii, după cum v-am mai spus. Sper că v-am răspuns, doamnă Coartea Saba, la întrebare. Mulțumesc foarte mult! Doamna Bonfrisco. Thank you, Mr. President. Parlerò in italiano. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba italiană. pentru a reacționa uh, celor spuse de domnul Petrucci. Mă întreb de ce în locul acestor uh, licențe tradiționale care um, creează o legătură cu întreprinderi care au monopol um, deci mă întreb de ce Parlamentul European nu poate încerca să folosească programe informatice de posibilitatea de a reutiliza, de a folosi licențe conferite de alte instituții, de alte firme. Mulțumesc. Mr. Petrucci? Domnule Petrucci. Yes, uh, thank you for this question. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da. Um, I would like to say that uh, uh, the choice of the Aș vrea să spun că am ales uh, soluția cu software-ul ACP pentru că au avut loc consultări. S-au făcut consultări pe piață, mai ales DigiFins, care deține proiectul, a făcut aceste verificări. DJI Tech oferă sprijin tehnologic, bineînțeles, pentru aplicarea soluțiilor, dar noi am făcut acest exercițiu de consultare împreună cu consultanți uh, uh, externi, cu provideri externi, care întruneau toate criteriile, respectau specificitățile Parlamentului și au propus această soluție. Împreună cu DG Fins, am făcut o evaluare a diferitelor soluții deja disponibile în celelalte instituții dar nu ni s-au potrivit. Nu, s-au, nu erau adaptate perfect nevoilor noastre. And on the printers? Iar cu privire la printere, imprimantele. E vorba de imprimantele pentru membri? Da, în regulă. Chiar recent, biroul a luat o decizie, aceea de a oferi membrilor birouri suplimentare În prevederea standard pentru membrii, am, uh, în dotările standard am prevăzut un printer multifuncțional și cu posibilitatea de a face o cerere, deci fiecare membru poate să ceară imprimantă în plus pentru celălalt birou. Deci nu este un lucru pe care îl facem în mod sistematic, ci doar la cerere și apoi, bineînțeles, trebuie să achiziționăm un număr de X imprimante pentru a satisface cererile eurodeputaților. Dar nu e vorba doar de imprimante. Sunt, de exemplu, cereri și pentru echipament IT, computere, echipamente hibrid, noile soluții mobile pe care le oferim membrilor noștri pentru a ne digitaliza la locul de muncă, căci asta vrem. Mulțumesc foarte mult! Una dintre cele mai lungi discuții pe care am avut-o cu privire la un element de transfer, în orice caz a fost interesant și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Nu mai sunt alte comentarii. Dacă nu sunt obiecții, eu zic că transferurile, C10, C11, C12, C15 de la Parlamentul European să fie considerate adoptate. Domnule Kunz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să votez diferit și v-aș ruga, deci, să supunem la vot uh, aceste puncte în mod separat. Vă mulțumesc! we, will vote separately. So, C10. Bine, votăm separat. Deci C10, declar deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. C11. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. C12. S-a deschis votul. Votează toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Și C15 s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. cu privire la Curtea de Conturi, Okay, we vote first on C16. Votăm mai întâi C16. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. If there are no objections, again... Dacă nu sunt obiecții, cele trei instituții, Curtea de Conturi, Comitetul Regiunilor și CESE, se consideră adoptate, dacă nu sunt obiecții. Într-adevăr, așa se întâmplă, se adoptă. Mulțumesc. Nu avem uh, un dosar cu, pe, cu privire la clădiri uh, pe ordinea de zi, deci se termină sesiunea de vot. Și astfel ajungem la punctul 10, schimb de opinie în ceea ce privește clădirea Jean Monnet în Place Bazoș. Doamnă Keller. Euh, président, euh, il s'agit donc d'une pré-notification. Este vorba de o uh, informare cu privire la o clădire din, uh, în Bazoș, în Cuion, un loc foarte important uh, pentru Jean Monnet. Uh, le reamintesc colegilor că am uh, achiziționat un teren de 1200 de metri, metri pătrați, 260.000 de euro în 2018. Ni se Uh, propune uh, să uh, achiziționăm un teren suplimentar pe care este o mică casă lângă terenul care ne aparține. Pe acesta există un centru de conferințe și muzeul Jean Monnet, pentru că este casa natală a lui Jean Monnet. Dar e vorba de o căsuță doar, vă reamintesc. Această achiziționare s-ar justifica prin cumpărarea de birouri suplimentare pentru a spori activitatea, activitatea centrului, pentru a construi uh, o uh, structură de cazare și pentru a îmbunătăți uh, securitatea uh, site-ului respectiv. Deci aș dori să adresez câteva întrebări uh, serviciilor noastre. Aș dori să știu dacă uh, achiziționăm uh, un teren aceluiași proprietar uh, precum cel de anul trecut și dacă da, de ce nu am uh, achiziționat totul dintr-o dată? O a doua întrebare, la justificările pentru această cumpărare suplimentară se vorbește despre probleme de securitate și de dezvoltarea unor activități conexe. Am aceleași întrebări. Nu eram la curent când am uh, cumpărat primul teren anul trecut de toate aceste activități. Iată întrebările mele legate de acest uh, dosar uh, important din punct de vedere simbolic uh, pentru memoria Uniunii Europene. Mulțumim! Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul raportorii alternativ, domnul Uzakos. Mulțumesc și eu aș dori să adresez niște întrebări despre această clădire. O întrebare este... De fapt, nu, am căutat pe Google unde se află această clădire istorică și Înțelegem că dacă achiziționăm clădirea, îmbunătățim uh, securitatea și protejăm clădirea. Am înțeles că această clădire este situată foarte bine în mijlocul la nimic, deci ce probleme de securitate trebuie să contracarăm achiziționând teren în plus? Cu ajutorul asistenților mei am intrat pe site-ul Asociației Jomune și acolo pe site uh, se spune că clădirea este închiriată inclusiv pentru petreceri private, pentru unor pentru evenimente private și vreau să știu cum ne interesează pe noi asta. Sau, în orice caz, Parlamentul primește o cotă parte uh, dacă tot se închiriază această, această clădire. Sunt oameni care inter, închiriază spații în acea clădire și vreau să știu dacă ei știu că această clădire este legată de Parlamentul European. În orice caz, eu în primul și în primul rând vreau să înțeleg de ce avem nevoie de proprietăți adiționale. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Andreasen. Vă mulțumesc. Aș vrea să adaug un aspect, de fapt câteva întrebări. În primul rând, dacă proprietarul făcuse deja o ofertă, atunci am putea vorbi în termeni mai concreți. Sau, nu știu dacă putem spune asta neapărat public, dar ar fi pentru noi interesantă informația. Și apoi, clădirea vine cu un teren. Ce înseamnă asta? E nevoie de alte renovări? E un factor de cost la o adică și poate că e informație importantă pentru noi înainte să ne hotărâm. Alte întrebări? Sunt întrebări mai degrabă către Digi Inlo și Digicom. Deci, doamna Bar și doamna Itzel sunt rugate să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt doamna Bar de la DG pentru infrastructură și logistică. Cu privire la întrebarea doamnei Keller, vreau să vă spun că, într-adevăr, este același proprietar de la care am achiziționat anul trecut cealaltă parte a terenului. De ce n-am cumpărat totul la început? Pentru că el nu ne-a oferit uh, chiar tot, a vrut să, păstrea, să păstreze cealaltă parte a terenului. Deci, uh, la momentul respectiv, anul trecut, n-am putut cumpăra tot. Între timp, el s-a răzgândit, uh, și a luat legătura cu noi, spunând că acum e gata să vândă tot și vrea să se mute de acolo. Noi, dacă ar fi fost posibil, am fi cumpărat totul dintr-un șut. Dar n-a fost. Același este răspunsul și la întrebarea cealaltă, dacă nu cunoșteam problemele de securitate. Grija față de securitate uh, era aceeași și în trecut cu privire la utilizarea terenului. Voiam să cumpărăm prima parte pentru a avea posibilitatea de a avea o parte mai izolată în care să prevedem instalațiile de securitate necesare, menținând totodată zona aceea destul de liberă și să lăsăm ca lucrurile să apară așa cum sunt acum, izolate, uh, liniștite. Nu vrem să încărcăm centrul de conferință, așa cum se întâmplă acum, uh, pentru că e o frontieră care este mai mult sau mai puțin direct uh, lipită de situl respectiv. În ceea ce privește chestiunea de securitate, faptul că este în fundul lumii, într-adevăr este un loc izolat. De fapt, aceasta a fost și ideea cu privire la acest sit, să ieși din uh, rutina zilnică, din mediul de lucru obișnuit, uh, să fii într-un loc mai liniștit. Chestiuni de securitate însă sunt aceleași, pentru că se știe că suntem acolo când suntem acolo și potențialii atacatori nu se vor gândi de două ori. Vor vedea că sunt locuri de, de muncă, locuri, mă scuzați, în care suntem mai puțin protejați la muncă și vor vedea că sunt și întâlniri la nivel înalt, cum ar fi biroul Parlamentului. Ele impun același nivel de protecție ca și la Bruxelles, deci nu putem să facem absolut niciun compromis doar pentru că e vorba de un loc uh, mai uh, izolat. Asociația Jean Monnet, sau nu știu, mai bine să las întrebarea aceasta a colegei mele, doamna Itzel. Ea vine de la Digicom. Pentru domnul Andresen, răspund în felul următor. Când vine vorba de achiziționarea de teren sau de clădiri, mai întâi trebuie să facem o notă informativă înspre dumneavoastră. Aceasta este procedura să spunem că vânzătorul ne-a abordat, deci s-a evit o oportunitate. Apoi, după avertizarea timpurie, primim autorizația de a merge înainte pentru a trece la negocieri și pentru a stabili termenii contractuali. După aceea revenim iarăși în rândul dumneavoastră, arătându-vă rezultatul procedurii. Deci, până la acel moment, nu se ia niciun angajament bugetar fără a vă fi informat în prealabil. E adevărat, situația, starea clădirii învecinate nu este una grozavă, dar este suficient de bună din punctul nostru de vedere ca să putem folosi clădirea ca un birou temporar până ce facem celelalte renovări și să începem renovarea clădirii respective doar mai târziu. Este o căsuță doar. Per total are 100 de metri pătrați Renovarea va trebui să se facă și în funcție de clădirile locale. Deci nu e ca și cum am face un proiect imens acolo, care să nu se potrivească în mediul înconjurător. Este un mic sat din Franța, până la urmă. Doamna Itzel. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sunt Head of Unit la Casa Istoriei Europene. Anul trecut Parlamentul a preluat gestionarea sitului Jean Monnet de la Asociația Jean Monnet. Asociația respectivă se ocupase mai mult de zeci de ani de acea clădire și am subordonat această clădire Casei Istoriei Europene, voind să transformăm totul într-un muzeu istoric cu o expoziție permanentă, programe de învățare, evenimente, programe pentru școli și alte activități pentru a promova viața și impactul lui Jean Monnet. Iar în ceea ce privește pagina de internet, pagina de internet a Asociației Jean Monnet există încă, dar suntem uh, în plin proces de a crea o identitate vizuală a casei lui Jean Monnet cu o pagină de internet specială Pagina de internet va exista de la începutul anului viitor și acolo se va clarifica și chestiunea proprietății. Trebuie să, Asociația Joan trebuie să decidă ce face cu pagina sa de internet. La ora actuală ea există încă și sperăm să disemineze în continuare informații despre viața și impactul lui Jean Monet. Vă mulțumesc! Domnule Viland Mulțumesc! Vreau uh, să adaug câteva completări, să fac câteva observații, pentru că am însoțit acest uh, proces la birou. Iată, e vorba de o cale lungă. În primul rând se pleacă de la o premisă, ideea că orașele părinților fondatori, fără doar și poate, Jean Monnet este un părinte fondator, sunt orașe importante. Nu vrem ca aceste clădiri să fie lăsate în paragină și, în al doilea rând, vrem chiar să le folosim și facem asta de mai mulți ani de zile și vreau să revin la Asociația Jean Monnet, pentru că mulți oameni de acolo sunt oameni din uh, anturajul imediat al lui Jean Monnet, care au făcut foarte multe lucruri voluntar, dar care au îmbătrânit. Și în această structură lucrurile nu mai pot să continue. Deci, uh, fără acest angajament pro bono, n-ar fi fost niciodată posibil să se ajungă până aici. Și acum uh, încercăm să menținem câteva din aceste elemente pentru că, într-adevăr, e util să faci ceva pro bono. Um, acum casa este într-o situație uh, bună, mai bună decât a fost și de-a lungul anilor a apărut și dorința de a face acolo um, formațiuni, cursuri, uh, reuniuni. Lucrurile s-au petrecut astfel în trecut, au fost implementate și pentru că, într-adevăr, clădirea este în fundul lumii, dar nu chiar, undeva la marginea fundului lumii, ehm, discutăm totuși despre 15 km de Versailles. Monet a ales intenționat acel pământ pentru că era suficient de îndepărtat cât să ai liniște, liniște ai și astăzi, dar nu sunt posibilități de noptare acolo. Și, deci, pentru um, cazări se punea întrebarea dacă într-adevăr se face un transfer de 20-25 de kilometri. La Versailles cazarea era scumpă. Și atunci s-a ajuns la următoarea întrebare. Dacă să nu facem această politică, cum am făcut în ultimii 10 ani, în așa fel încât să consolidăm lucrurile și să le definitivăm. Vă sfătuiesc și vă îndemn să mergeți până acolo sau poate că, domnule președinte, facem chiar acolo o reuniune ca să vedeți exact despre ce este vorba. Mulțumesc! Thank you. Any other Mai dorește cineva cuvântul? Putem să spunem că așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestui dosar, care cu siguranță va interveni cât mai repede. Mulțumim! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru a acorda asistență financiară Greciei. Aș dori să dau cuvântul raportoarei, doamna Caili. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. După cum știți, în februarie, în insula uh, Creta, au avut loc condiții, uh, fenomene meteorologice neobișnuite, uh, inundații, un taifun care au afectat uh, insula. Aceste condiții erau greu de prevăzut și nu suntem obișnuiți cu astfel de evenimente extreme în Grecia. Având în vedere poziția geografică a țării, dar mai ales pentru o insulă precum Creta. Infrastructura locală nu era prevăzută pentru astfel de catastrofe naturale și Grecia a plătit un prețul uh, suprem pentru că au existat uh, decese. Apoi uh, infrastructura a fost distrusă și zone rurale, zone muntoase în Hania și Retimnon au fost distruse, accesul la unele sate a fost imposibil și pagubele au fost foarte importante. Aceste pagube s-au concentrat în zonele mai puțin dezvoltate de pe insulă, Uh, oameni care se bazau pe producția agricolă care uh, a fost și ea foarte afectată. Acest iPhone a distrus uh, casele unor cetățeni cu venituri modeste. Totalul pagubelor este estimat la 182 de milioane de euro. E 2% din PIB-ul mediu al acestei regiuni. Deci, pentru a uh, conect, uh, corecta aceste um, pagube și Comisia a calculat uh, contribuția de la Fondul European de Solidaritate de 4,5 milioane de euro. 10% au fost plătite din fondul au fost plătite în iulie, dar din februarie există 4,97 Uh, de milioane de euro care trebuie să fie mobilizați uh, pentru această regiune afectată. Aș dori să vă rog să adoptăm cât mai repede acest, această, acest transfer, transfer și aș dori să vă mulțumesc anticipat uh, pentru ajutor. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să intervină, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru tot ce a spus și tot ce a făcut uh, pentru acest uh, dosar. E vorba de o de pagube imense, de o distrugere Uh, impresionantă care a intervenit în Creta de pe urma schimbărilor climatice. Se pare că pagubele se ridică la 8,2 uh, uh, milioane de, 2 milioane de euro, deci este o sumă imensă pentru economia Cretei. Fondul de solidaritate pentru asta a fost conceput să uh, acopere o mare parte din uh, aceste pagube și dacă aprobăm uh, repede acest transfer, dacă adoptăm acest raport, putem să, ne, să fim gata cu raportul și să-l votăm în luna noiembrie astfel încât sumele acestea să fie plătite cât mai repede pentru ca regiunea să fie sprijinită, sprijinită cât mai repede. Transferurile pentru reconstrucție sunt uh, și ele foarte importante și bineînțeles că lucrările deja au început, uh, deci uh, trebuie să-i ajutăm pe oameni. Un argument suplimentar, pe lângă cele deja prezentate, e că în introducerea acestor, deci în fondul de solidaritate, încă mai avem sume E vorba de sume de sute de milioane de euro. Nu are sens să mai discutăm dacă uh, acești 2,5%, uh, deci uh, pagube minime, este procentul corect. Nu cred că are, e momentul să mai pierdem timpul, pentru că este ocazia să arătăm cetățenilor europeni că, într-adevăr, Europa se bazează pe solidaritate. Deci ar fi foarte bine atât pentru cetățenii europeni, dar și pentru statele membre, să simtă această solidaritate. Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu știu dacă comisia intenționează să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să mulțumesc raportoarei pentru sprijinul uh, acestei propuneri. Mulțumim. Aș dori să reamintesc tuturor că termenul pentru amendamente este 7 noiembrie la ora 12 și că raportul urmează să fie votat în 25 noiembrie. Mulțumesc! punctul 12, protocol pentru implementarea parteneriatului de pescuit între Comunitatea Europeană și Republica Guinea-Bissau. Domnul Fernandez este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în portugheză. Este, esta proposta de acord. Această propunere de acord, încheierea unui nou protocol, conferă posibilitatea de a pescui în apele teritoriale ale Guinei Bissau. Și se bazează pe ultimele avize științifice de care dispunem. Um, pescuitul va avea un caracter durabil și există o coerență cu restul politicilor uh, Uniunii Europene. Din punct punctul, din, din punct de vedere uh, din punct de vedere finan, financiar. Uh, Uniunea Europeană contribuie cu 15 milioane 600 de mii de euro, din care 11 mii uh, merg, 11 milioane merg uh, pentru accesul la resursele haleutice și o sumă de 4 milioane de euro este dedicată ajutării sprijin, sprijinirii pescuitului durabil în Guinea uh, Bissau, pe perioada în care acest protocol va fi în vigoare. Deci, din punctul meu de vedere, acest protocol ar trebui să fie adoptat, fiind unul important atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Guinea Bissau. Vă mulțumesc. Any of the shadow reporters wanting to comment? Madame Gualmini? Dorește cineva dintre raportele din umbră să ia cuvântul? Doamna Gulmini? Mulțumesc, eu sunt de acord cu raportorul, dar într-adevăr avem de-a face cu un acord important și doream doar să subliniez că noul protocol a fost semnat după o evaluare foarte amănunțită efectuată de către experți externi și cu privire la rezultatele și impactul protocoalelor anterioare, deci cred că fără nicio problemă putem să îl renoim și pentru că Obiectivul acestui protocol este să uh, încurajeze economia albastră și chestiunile de durabilitate, deci uh, cred că, într-adevăr, trebuie să-l sprijinim fără rezerve. Mulțumesc, doamna E. Doamna președinte, aș dori și eu să vă mulțumesc. Olivier Chastel a urmărit dosarul uh, pentru grupul nostru, din păcate lipsește, deci o să vă transmit părerea, poziția lui. Mulțumim, domnule Fernandes. Sprijinim astfel dezvoltarea durabilă a pescuitului în Guinea-Bissau, dar și a industriilor uh, conexe și vom încerca să ne asigurăm că uh, gestiunea durabilă a resurselor de pește și dezvoltarea uh, sectorului sunt folosite. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la următorul punct, următorul proiect de aviz în numele Uniunii Europene, protocolul de acord de pescuit între Republica Democrată sau uh, Tome și Principe și Comunitatea Europeană. Domnule Fernandez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord a fost înnoit și a intrat în vigoare, a intrat în vigoare în august 2011 și a fost uh, renoit de la data respectivă. acest protocol de posibilitatea embarcațiunilor Uniunii Europene să pescuiască în apele teritoriale ale uh, um, Santome și Principe. Și aici s-a ținut cont de avizele uh, științifice um, privind uh, situația resurselor halieutice din uh, Atlantic și de restul politicilor uh, Uniunii Europene. Comisia Europeană a um, efectuat o evaluare a acestui protocol, a protocolelor uh, anterioare, a avut loc și o consultare a tuturor părților interesate. Când vine vorba de chestiunile care țin de competențele comisiei noastre pentru buget, contribuția financiară anuală se ridică la 840.000 de euro, 400.000 de euro pentru, pentru acces în uh, perioada existentă a acestui uh, acord și apoi politica de pescuit din uh, Sao Tome și Principe se bucură de 404, de finanțarea de 440.000 de euro pe mm, întreaga perioadă acestui acord. Este un sprijin financiar important pentru această țară și uh, respectăm atât politica uh, acest, partenerilor noștri, cât și a Uniunii Europene prin aprobarea acestui protocol uh, pe care v-ar sfătui să-l votați. Intervin. Mai dorește cineva dintre raportorii din umbră să ia cuvântul? Dacă nu, atunci am terminat ședința, însă înainte aș dori să vă reamintesc că ședința din 21 noiembrie a fost amânată și a fost înlocuită cu o ședință la Strasburg în